Minuten. Ne? Ja. Sollen wir denen sagen, dass wir anfangen? Wir haben ja hier Minuten. Doamna președinte! Stimați colegi, stimați colegi, vă urez bună dimineața. Deschidem ședința. Ca prim punct pe ordinea de zi, avem o dezbatere comună privind instrumentele financiare. Este vorba despre mai multe rapoarte pe acest uh, uh subiect. Mai întâi recomandarea domnului Gărâns privind uh, instrumentele financiare pentru cooperare, apoi în a doua lectură raportul doamnei Lochpiller și Gal, instrumentele de finanțare pentru promovarea democrației drepturilor omului la scară mondială și apoi uh, o recomandare a domnului Gay Mitchell privind un instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Și în a doua lectură, domnul Scholz, stabilirea unui instrument de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate. Mai întâi uh, au, iau cuvântul raportorii. Domnul Gărânț este primul intervenient. Patru, patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de regulament care instituie finanțare pentru statele ACP în domeniul măsurilor de acompaniere pentru sectorul bananului, a, bananelor a ajuns astăzi la a doua lectură. Vă amintesc că noi suntem pentru măsuri în favoarea statelor ACP exportatoare de banane